przewodniczący! Domnul președinte. E, witam wszystkich Państwa. Proszę o zajęcie miejsc. Vă urez bun venit tuturor celor prezenți și vă rog să luați loc, spune domnul președinte. Otwieram posiedzenie przerwane w dniu Declar deschisă sesiunea suspendată pe 23 septembrie 2010. Procesele verbale ale sesiunii precedente se află în mapele noastre de documente. Aveți comentarii în legătură cu aceste procese verbale? Nu, le, nu văd niciun comentariu. Le declar adoptate atunci aceste procese verbale. În ce privește comunicările președintelui, Vă rog să mă ascultați. Luni, Ungaria a fost lovită de cea mai mare catastrofă ecologică din istoria sa. Uh, s-a uh, deversat, s-au deversat substanțe uh, extrem de toxice, sunt câțiva zeci de morți și sute de răniți și în numele Parlamentului European țin să transmit cuvinte și gânduri de solidaritate către familiile victimelor și ale răniților dragi colegi, vă atrag atenția asupra faptului că mâine vom sărbători a patra, vom comemora a patra aniversare a asasinării Anei Politkovskaya, o jurnalistă rusă care și-a consacrat viața uh, descoperirii adevărului și a situației drepturilor omului în Caucazul de Nord. Știm uh, cât de important este jurnalismul independent uh, pentru orice țară și vrem să aducem un omagiu hotărârii doamnei Politkovskaya în lupta pentru libertatea de expresie și libertatea presei și vom face acest lucru uh, dând numele său uneia dintre sălile Parlamentului European uh, pentru a uh, omagia viața și activitatea sa. Noi uităm și pe alți jurnaliști asasinați, Natalia Estemirova și Anastasia Barburova și ne aducem de asemenea aminte de juriști și apărători ai drepturilor omului asasinați, Stanislav Markelov, Sergei Matnitski și mulți alții. Moartea lor în circunstanțe care nu au fost încă uh, elucidate ne face să cerem autorităților ruse să se angajeze complet în favoarea statului de drept și să pună sfârșit, să, uh, adu, uh, să uh, pună capăt acestui situații. Pe 10 octombrie vom sărbători Ziua Internațională în favoarea abolirii pedepsei capitale. Reiterez apelul Parlamentului European de a se introduce în toate statele lumii un moratoriu în ce privește executarea pedepselor cu moartea. Moartea nu poate fi considerată niciodată ca un act de justiție și observăm cu satisfacție că se produc schimbări în acest domeniu, de exemplu în Rusia sau în Burundi și în Togo. Din nefericire, în Japonia și în Statele Unite, sentințele de condamnare la moarte sunt în continuare executate și credem că o dezbatere publică într-un climat democratic poate să schimbe această situație. Însă ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este numărul de execuții care au loc în state cum ar fi China sau Iranul. Facem apel față de autoritățile acestor țări să pună capăt acestei practici. Proszę Państwa, otrzymałem od Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Doamnelor și domnilor, am primit din partea grupului Partidului European, Partidul Popular European, cereri de nominalizări în comisiile parlamentare și delegațiile interparlamentare. Lista acestor nominalizări va figura în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu s-a făcut nicio observație până la sfârșitul ședinței, procesele verbale și nominalizările vor fi considerate adoptate. Și acum, doamnelor și domnilor, trecem la ordinea de zi. Vom delibera astăzi și mâine, avem așadar două zile și în acord cu grupurile politice aș vrea să vă propun modificările următoare. Este vorba de propuneri pe care o zdrobitoare majoritate a grupurilor politice le susțin. Iată așadar aceste schimbări. Miercuri, Uh, se adaugă un nou punct la ordinea de zi și anume declarația Consiliului și Comisiei privind dispozițiile sociale din tratatul de la Lisabona. Aceasta se va produce după o dezbatere privind uh, problema biodiversității. A doua propunere pentru miercuri. În în engleză. Vă întreb, o să vă rog să îmi spuneți dacă sunteți de acord cu toate aceste propuneri. În poloneză am uh, suprimat așadar punctul 2, întrebarea orală privind containerele pierdute pe mare. Este vorba de suprimarea acestui punct. Și acum trec la ziua de joi. În primul rând, propunem ca voturile să înceapă la ora 11.30 și a doua propunere pentru joi este de a suprima discuția privind raportul domnului Manca privind uh, bugetul rectificativ uh, numărul 2 pe 2010, partea, partea a doua. De ce? Pentru că la Consiliu nu s-a adoptat o poziție uh, în legătură cu acest raport, deci dezbaterea nu are obiect. Și acum, în ce privește ceea ce v-am propus, vă rog să vă exprimați opiniile și comentariile. Colegul Vortman Col a cerut uh, cuvântul. Colega Vortman Col, aveți cuvântul, doamna. Domnule președinte, PPE salută întotdeauna ideea unei discuții cuprinzătoare în ce privește problemele sociale în timpul sesiunilor plenare. Însă acestea trebuie să fie bine pregătite și acesta a fost motivul pentru care inițial în conferința președinților s-a decis că uh, o propunere a grupului social, socialiștilor și democraților de a avea o discuție privind serviciile de interes general din uh, Tratatul de la Lisabona și uh, serviciile publice prevăzute în Tratatul de la Lisabona să fie discutate. În conferința președinților s-a decis ca mai întâi aceste subiecte să fie discutate în Comisia pentru Ocuparea uh, Uh, forței de muncă. Suntem în favoarea acestei idei pentru că este un subiect foarte complicat. Înțeleg că titlul s-a schimbat și acum înțeleg că și liberalii și-au schimbat poziția, dar substanța acestei dezbateri este la fel de complicată și uh, noi în continuare dorim ca aceste subiecte să fie discutate mai întâi în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru că este un subiect complicat. Nu ne opunem unei dezbateri, însă acesta e motivul pentru care ne vom abține la votul referitor la acest subiect. Președintele, mulțumesc foarte mult, stimată colegă, pentru explicația dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă. Înțeleg că acest punct va fi așadar introdus pe ordinea de zi, chiar dacă grupul PPE se va abține pentru că majoritatea celorlalte grupuri politice au susținut această modificare. Există și alte comentarii? Nu mai văd pe nimeni care dorește să comenteze. Așadar, vom trece la ordinea de zi astfel modificată. În engleză. La ora 3 și 30 vom începe o ședință solemnă la care este invitat președintele Republicii Democrate a Timorului de Est, așadar în 20 de minute aș dori să vă invit pe toți în sala uh, de ședințe plenare, deci la trei și jumătate